verbal al ședinței de vineri, 24 aprilie, a fost distribuit. Există observații în legătură cu el? Nu e cazul. Îl aprobăm ca atare. Colegul Blockland dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ziua sărbătoririi Casei Regale în Olanda este o zi foarte importantă pentru familia regală din Olanda. Suntem șocați de ceea ce s-a întâmplat în această zi și ne exprimăm condoleanțele pentru familiile victimelor. Vă mulțumesc în numele delegației noastre că ați scris o scrisoare reginei Beatrix din partea noastră. Mulțumesc, domnule coleg Blockland. Dragi colegi, în uh, decizia din 30 aprilie 2009, în sentința Curții Europene de Justiție, aceasta a decis în cazul C 393 pe 07 Republica Italiană față de Parlamentul European și C 9 pe 08 Beniamino Donici față de Euro uh, Parlamentul European a decis deci că acest caz este uh, valid și uh, justificat. Hotărârea 2007 pe 21-21 din uh, a Parlamentului European din 24 martie 2007 cu privire la verificarea mandatului Beniamino Donici a fost declarată caducă.